So, good morning everybody. Bună dimineața tuturor! Iată, deci începe ultima noastră ședință din anul 2013. Deschid reuniunea, adoptarea procesului verbal din ultima reuniune, nu e nimeni împotrivă, apoi punctul, uh, adoptarea ordinii de zi, văd că nu este nimeni împotrivă. Uh, ne lipsesc câteva limbi la interpretare, dar nici nu avem nevoie de ele pentru că văd că nu sunt prezenți colegii. Uh, iată, trecem la, un, la comunicarea ale președintei. Săptămâna trecută la Strasburg am adoptat propunerea referitoare la um, capitala culturală europeană. Este singurul punct ce nu a, fost, nu a putut fi încheiat odată cu prezenția uh, lituaniană și asta nu din cauza um, președinției, ci din cauza unei atitudini foarte încăpățânate la Coreper. La Coreper, așa am văzut, așa mi se pare mie, uh, se consideră că numirea capitalei culturale europene este, ține exclusiv de con Consiliu. Uh, până acum, situația a fost după cum urmează. Uh, exista un juriu cu experți numiți de către Consiliu, de către Parlament și de către Consiliu și juriul alege din propunerea celor două state acea propunere care li se pare cea mai adecvată, propune, face această propunere Comisiei. Până acum, Comisia trimitea această propunere atât la Coreper cât și la Parlament. Noi dădeam un aviz puteam numai să spunem da, pentru că nu suntem experți, însă dura, pentru că era un fel de procedură de codecizie, același lucru era valabil pentru Consiliu. Și până la urmă dura, dura luni întregi pentru simplul fapt ca noi toți să spunem da. După tratatul de la Lisabona, Comisia a schimbat asta, a făcut o propunere ca acest juriu să găsească numele, să-l trimită comisiei și comisia să spună asta este, punct. Consiliului nu-i convine asta, Consiliul dorește să fie cel care anunță acest uh, lucru. Ne-am spus că renunțăm la anunț, am spus că suntem dispuși să renunțăm la acest act care este de fapt administrativ, uh, sau mai exact să-l acceptăm, pentru că nici Comisia, nici Consiliul, uh, nici noi nu suntem experți, ci acceptăm ceea ce spune juriul. În, negocia, în negocieri, Marcus Corea a fost raportor. E bine, în această negociere am făcut un pas în înaintarea, în, în, în întâmpinarea, mă scuzați, uh, Consiliului pentru ca el să trimită doi experți suplimentari în acest juriu. Deci i-am dat o putere mai mare de decizie dar uh, se pare că n-am rezolvat nimic. Consiliul uh, a avut nevoie de aproximativ 9 săptămâni până să ne facă o propunere de compromis, ca să-i spunem așa. Am, primit această propunere vineri seară. Și mi s-a spus că dacă primesc acest compromis, trebuie să uh, lăsăm baltă uh, acordul în prima lectură. Eu am spus că nu dau uh, vrabia din mână pe de pe gard. Am făcut acordul în primă lectură, am fost uh, sunată de către ambasador uh, destul de des, însă el nu poate decât mâine să vorbească cu coreperul. Și ne-a rugat să îi spunem dacă uh, suntem pentru acest compromis pe care l-a găsit, uh, care uh, nu mi se pare sincer uh, prea bine pus la punct. Și eu am spus, trebuie și eu să, mă, să mă consult cu propriul meu coreper, cu deputații, cu coordonatorii, cu... și așa mai departe. Și el mi-a spus că dacă i-am dat un semnal că suntem de acord, atunci ar uh, putea să discute și să facă în așa fel încât să se ajungă la un acord înainte de finalul mandatului, înainte de finalul anului. Și am spus, cum vreți să facem asta? Nu mai e nimeni aici înainte de Crăciun. Ați avut 9 săptămâni timp și ați pierdut timpul. Deci asta este situația. Vom vedea ce putem face cu noua președinție în ianuarie și dacă vă spune cineva că faptul că uh, s-a amânat ceva duce la faptul că cele două state Uh, numite pentru 2020 nu au suficient timp, atunci să știți că este greșit. Noi am fost cât se poate de repede de acord pentru aceste țări, deci lucrurile sunt în grafic. Nu sunt eu cea care trebuie să uh, plătească pentru oalele sparte ale Consiliului. Așadar, uh, sperăm ca președinția Elena să ni se adreseze cât se poate de repede Uh, și iată, după amiază va fi ministrul culturii prezent alături de noi și poate că putem să discutăm acest subiect cu dumnealui. Doream așadar să vă prezint situația. Am fost întotdeauna în contact cu Marcus Curia și, pe, și el a fost sunat de nenumărate ori de parcă el sau eu am fi putut să facem ceva și noi nu am putut decât să le spunem că avem și noi propriul coreper. Trecem la următorul punct. Este vorba de prezentarea unui studiu al Departamentului Tematic B privind capitale europene ale culturii, strategii de succes și efecte pe termen lung. Invitata noastră este doamna dr. Beatrice Garcia de la Institutul Capitalelor Culturale de la Universitatea din Liverpool. Vă dau cuvântul imediat. Ne interesează dacă ceea ce am obținut uh, de la Consiliu este chiar important a trebuit să respingem față de Consiliu să fie scris în text că aceste orașe europene trebuie să um, să reflecte o dimensiune europeană. Nu vroiau să avem în text nici uh, dezvoltarea urbană. Sunt lucruri pe care noi le-am găsit în ultimii 20 de ani și pe care Consiliul, de fapt, a vrut să le elimine pe când noi am vrut să le uh, să le includem în uh, text. Așadar, îi dau cuvântul doamnei dr. Garcia pentru a ne da mai multe exemple. Doamna Garcia, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte. Este o reală plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta acest studiu pe care l-am uh, condus în ultimul an. Sigur că pe această temă există păreri foarte puternice. Avem acest program al capitalelor europene de cultură care în ultimii 30 de ani a devenit tot mai important și mai vizibil și sigur că s-au format și, cum ziceam, păreri foarte puternice. Eu uh, am participat la acest studiu în uh, ultimii ani și mi s-a părut fantastic că am avut șansa să analizez nu doar cazuri concrete, cum am făcut în Glasgow și în Liverpool, ci să mă uit chiar la întreaga imagine de ansamblu. Pentru prima dată s-a întâmplat acest lucru și era și timpul. La sfârșitul lui 2012 Parlamentul a cerut să se examineze și să se analizeze cantitatea de materiale publicate cu privire la capitalele europene ale culturii. Trebuie să spun că n-am avut suficient timp și resurse pentru a face mai multe activități empirice pentru fiecare oraș în pauză. Avem totul în cauză. Avem totuși 58 de orașe din 95 și până acum. Deci ce trebuie să facem este să vedem cartografie, să vedem ce s-a prezentat deja și ce se poate compara pentru a vedea câteva tendințe. Am încercat să găsim uh, strategiile cele mai des folosite pentru succes, să vedem cum au reușit orașele să-și îndeplinească obiectivele, să vedem care au fost uh, efectele pe termen scurt și pe termen lung, din punct de vedere social, cultural și economic și să vedem care au fost principalele provocări recurente. Raportul este deja publicat și uh, rezumatul a fost deja tradus în limbile europene. Vedeți că ni s-au pus uh, șapte întrebări pe care noi, de fapt, le-am tratat uh, ca și secțiuni sau capitole separate. Am început cu istoria și dezvoltarea acestui program am încercat să vedem uh, ce s-a întâmplat cu procesul de depunere a candidaturilor, cum s-a profesionalizat în timp, modul în care așteptările inițiale corespund rezultatelor efective și apoi capacitatea de a um, genera efecte pe termen scurt și lung. Ce e important aici uh, de subliniat este că nu ne-am uh, axat doar pe impact, pe rezultate, ci le-am comparat pe acestea cu intențiile inițiale, să vedem, deci, modul în care procesul a dus sau nu la anumite efecte. Deci, așa am reușit să acoperim mai multe unghiuri. Desigur, discutăm și uh, provocările și oportunitățile și facem câteva recomandări pe viitor. Să începem cu istoria și dezvoltarea acestui program. În 1985 uh, a fost lansat și uh, am uh, constatat că până în 2019 putem să delimităm trei faze. E destul de complex această istorie. În plus, din 2020 lucrurile se vor schimba. Dar să luăm etapele. Avem uh, mai întâi o primă fază cu cele 12 state membre ale Uniunii Europene de atunci. Atunci nu exista un cadru legislativ uh, special. Acest uh, această activitate era una doar la nivel interguvernamental și statele membre desemnau majoritatea orașelor gazdă cu câteva puține excepții. În plus, nici nu aveau suficient timp să se pregătească, aveau doar câțiva ani la dispoziție. Din 97 până în 2004 am văzut că s-au introdus în sfârșit criterii de selecție și termene de depunere a candidaturilor orașele au început să devină mai ambițioase și să își um, crească capacitatea de programare. Iar în 2005 a început o a treia etapă și uh, ea a fost marcată de un prim cadru legislativ. Acest program devine în sfârșit o acțiune comunitară cu o dimensiune europeană. Selecția este mult mai riguroasă, există procese de monitorizare și evaluare. Cele mai notabile schimbări ce au apărut în timp sunt următoarele. Obiectivele programului s-au lărgit, s-au extins. Deci, în afară de a sărbători, de a celebra active culturale deja cunoscute în Europa, au mai apărut și alte obiective. Să existe și um, obiective de mediu sau sociale. În plus, am văzut că în aceste orașe, care au devenit capitale ale culturii, nu sunt doar uh, cele mai emblematice, ci și orașe care și-au pierdut poate în timp uh, imaginea sau renumele, dar care și le au recâștigat cu această ocazie. În plus, uh, capitalele au fost foarte diverse, alese din toate colțurile Europei. Tiparele de finanțare s-au modificat și ele și au crescut în timp. Uh, n-am timp să le parcurg pe toate, dar vedeți că există foarte multe orașe diferite, din locuri diferite, care au primit acest titlu. Eu am avut șansa să merg în Marsilia anul acesta și uh, se văd efectele programului. Vedeți aici că crește numărul de orașe care au primit acest titlu în fiecare etapă a programului. Și avem chiar țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ce au orașe declarate capitale europene ale culturii. Plus, mai avem și uh, noi membri ai Uniunii Europene. Acum, foarte rapid, să vedem uh, încă o dată schimbările și cum trebuie înțelese ele ca să putem trage concluzii, să, să spunem ce a fost un succes și ce nu. Ziceam că programul este extrem de diversificat și orașele sunt uh, fiecare cu altă experiență. E greu de găsit o formulă câștigătoare aplicabilă tuturor, să zici ce va funcționa. Pe de altă parte, nici nu trebuie să inventăm roata de fiecare dată. Vedeți aici în imagine că la început uh, orașele gazde erau destul de mari, acum însă apar tot mai multe orașe de talie mică. Unele au chiar mai puțin de 400.000 de locuitori. Din 2007 încoace vedem că apar și conurbații foarte mari, foarte mari de 10 milioane de locuitori chiar. Aceasta este o tendință, și anume ca orașele să își prezintă candidatura în colaborare cu întreaga regiune, de pildă Essen-Rur, o politică foarte interesantă de dezvoltare. În 2007 iarăși avem un exemplu asemănător și Istanbulul din 2010, un oraș care nu este în Uniunea Europeană. Deci, iată o comparație interesantă. În ce privește finanțarea dată de instituțiile europene, vedem că sumele de bani care au fost acordate orașelor au crescut de la 200.000 de euro la începutul programului până la 1,5 milioane de euro în prezent. Și acum, tot foarte pe scurt, înainte de a discuta impactul, ar fi bine să vedem care este abordarea folosită. Spuneam că orașele au devenit tot mai ambițioase în a-și, în a defini obiectivele. Din 2005 încoace, și mai ales în ultima etapă, am văzut că procesul de depunere a candidaturilor este tot mai mediatizat Acolo există un interes foarte mare, nu doar uh, ulterior în anul în care orașul devine gazdă. Să te gândești la ce poate face cultura, să vezi care pot fi legăturile cu restul Europei, este un lucru care interesează și în uh, multe cazuri am văzut uh, că apare o concurență acerbă de pildă pentru Pentru 2016, o concurență acerbă între Polonia și Spania și acum aflu că și din Italia s-au mai prezentat câteva orașe. Deci trebuie să vedem uh, cum uh, putem uh, face ca depunerea candidaturilor să fie un proces care să aducă satisfacție și să um, orientăm dezbaterea în, într-o direcție pozitivă. Programul acesta de capitală culturală europeană este folosit ca un catalizator pentru creștere și dezvoltare și un alt avantaj este că se consultă pe larg toate părțile interesate și există sprijin din partea lor. Există nivele de investiții destul de mari și, bineînțeles, trebuie să existe un program artistic de mare calitate. Acum, cum se pun în practică toate aceste lucruri? Cum sunt ele gestionate? Odată ce un oraș este desemnat ca fiind oraș gazdă pentru un an, ce pregătirile? Am văzut că gradul de profesionalizare a crescut în ultimul timp. Dacă la început uh, vedeam pregătiri foarte fragmentate, acum vedem că există un stil al capitalei europene a culturii. Adică orașul vine cu o viziune care pune accent pe transformare, pe schimbare. Există o agendă transsectorială. Sportul este inclus, mediul de afaceri, nu doar autoritățile și um, reprezentanții guvernului sunt cei care se implică. Apoi, e nevoie de activități tematice, e nevoie de un brand, de un pachet, astfel încât uh, să fie o prioritizare pentru distribuția de resurse. Să este o coordonare a marketingului. Și apoi, sigur că e nevoie de activități de la cel mai de jos nivel și trebuie să fie implicat uh, un public cât mai larg să existe și programe sociale strategice. Iată, deci, avem o viziune care este sprijinită de o abordare de guvernare, de finanțare și uh, poate chiar din prima zi se începe planificarea acelei moșteniri care va fi lăsată. Ce e greu de evaluat uh, în acest moment, dată fiind diversitatea abordărilor în materie de evaluare și cercetare, este să vedem cum se leagă lucrurile dintr-o etapă la alta. Deci ce pot să vă spun astăzi e că am văzut foarte multe dovezi cu privire la impact și efecte. Ce lipsește însă este să vedem la început uh, că orașele fac o evaluare coerentă, o evaluare a momentului de dinainte, de după și din timpul anului în care orașul respectiv este gazdă. Este foarte greu astfel să stabilim cauzalitatea, ce măsură a dus la ce efect. Deci noi am încercat să evaluăm uh, promisiunile sau așteptările de la început și apoi ce se întâmplă. Am încercat asta în Liverpool în 2008 uh, și în Turcu. Acolo s-au făcut astfel de programe și uh, eu sper ca acestea să fie dezvoltate pe viitor. E și una din recomandările noastre cheie. Acum să vedem care sunt efectele și impacturile pe care noi le-am uh, constatat. Mai întâi, bineînțeles, impactul cultural, dar uh, acesta este unul adesea intangibil, cu elemente care nu sunt palpabile, totuși reale. orașele care devin gazdă au, uh, bineînțeles, uh, tot felul de evenimente artistice și vibrează cultural, se consolidează rețele. Am zis mai devreme că se pune accent pe implicarea părților interesate. Oamenii sunt consultați la o masă rotundă și am văzut asta și în Liverpool și în Rur. Am văzut că apar noi coaliții care supraviețuiesc și uh, după ce anul respectiv se încheie și care reușesc să aibă o influență asupra orașului și chiar a regiunii. Se deschid posibilități de noi colaborări între artiști din diferite țări, dar și din sectoare diferite. Ziceam mai devreme că se face o legătură între cultură, educație și chiar mediul de afaceri. Se creează astfel alianțe inedite. noile lucrări uh, sunt încurajate, mai ales când apare și o dimensiune europeană și, bineînțeles, crește capacitatea și ambiția sectorului cultural. Mai avem și un uh, alt impact uh, foarte puternic, anume schimbarea imaginii, rentinerirea imaginii orașului respectiv, modificarea percepției. Și acest lucru se vede chiar din uh, momentul în care se desemnează acest titlu. Orașe care poate nu sunt uh, cotate foarte bine, nu sunt considerate ca fiind orașe foarte culturale. În anii 90, de pildă, Glasgow, care avea avantaje culturale clare, dar care avea o reputație destul de proastă, ca să zic așa, în Marea Britanie. Linz este un alt exemplu din Austria sau Estevanger din Norvegia, locuri care nu erau cunoscute pentru activitatea lor culturală, dar care apoi și-au schimbat imaginea și aceasta a durat ani de zile. Întotdeauna se fac foarte multe trimiteri, referințe și se discută despre capitala europeană a culturii și, bineînțeles, că media și uh, mediul digital ajută la acest lucru. Am uh, reușit să găsim materiale foarte interesante în acest mediu digital pentru Turcu, de pildă. Păcat că nu am uh, prea mult timp la dispoziție, dar aici aveți uh, un grafic cu șapte țări în care vedeți punctul zero, anul în care țările au început să găzduiască acest program și vedeți că vârful acoperirii mediatice este la mijloc. Dar mai avem și uh, vârfuri chiar la început și chiar la sfârșit. Cel de început este depunerea candidaturii. Deci, vedeți, acolo începe practic parcursul. Atenția nu se concentrează doar în timpul anului în care orașul este gazdă. Din punct de vedere social, Efectele cele mai pregnante le-am văzut la nivelul percepției locale, percepția orașului. Aveți aici uh, câteva informații cu orașe uh, care arată că 50 până la 90% din populația locală simte că orașul este un loc mai bun după ce a găzduit uh, capitala europeană a culturii apare un sentiment de mândrie locală și o atitudine de da, se poate. De multe ori, uh, oamenii din aceste orașe s-au simțit puțin lăsați în urmă sau marginalizați, dar atunci când oamenii uh, încep să-și dea seama că, iată, putem face ceva, ceva care ne entuziasmează, se modifică această percepție. În plus, uh, de multe ori studenții tind să plece din aceste locuri, mm, să studieze în alte parte. Astfel îi încurajăm să rămână. Mai avem apoi un efect și anume oportunitatea de a crește și a diversifica publicul cultural. De fapt, este un efect media. Mai trebuie să insistăm însă pe această problemă, deoarece cred că se pot face mai multe. Dar avem exemple bune, Helsinki în 2000, Liverpool sau Ghimaraes în 2012, care arată că peste jumătate din populația locală s-a implicat în acest program, ceea ce uh, ne demonstrează că există valoare adăugată și multe activități la firul ierbii. E aici uh, greu să vă explic uh, exact ce arată toate aceste cifre, dar vreau să văd doar cum um, au evoluat lucrurile din 85 până în 2012, anul pentru care avem date. Acesta este un grafic cu participarea populației la acest program. Vedeți că avem participare de un milion chiar sau mai mult. Liverpool este un exemplu foarte grăitor în 2008. Aici orașul a hotărât să facă activități nu doar pe parcursul unui an strict, ci pe parcursul a patru ani. Așa au reușit să atragă 18 milioane de oameni care au participat la activități în uh, timpul programului. În timpul anului în care Liverpool a fost țară gazdă, au participat 9,8 milioane de oameni. Efectul la nivel economic, și uh, o să mă apropiu de încheiere cu asta, avem uh, efecte imediate, dar și pe termen lung. Uh, repet, din cauza slabei cauzalități pe care am putut-o stabili, nu putem spune că se creează atât de se creează atâtea X locuri de muncă, însă am văzut că turismul crește, orașul devine mai atractiv și uh, asta sigur că este un impact asupra economiei pe termen scurt. Dar există și uh, efecte pe termen lung, de la 1 până la 5 sau chiar până la 10 ani după ce orașul a fost țară gazdă, uh, turiști vin și vizitează. Aici un grafic iarăși complex, prin care încerc să explic rapid că tendința cea mai răspândită este legată de procentul de participări în timpul anului în care orașul este țară gazdă. Vedeți că avem o creștere și o descreștere. Um, orașele trebuie să găsească modalități prin care să își mențină această creștere timp de încă 2-3 ani. La unele vedem un declin foarte rapid, ceea ce arată că au reușit să atragă turiști doar în timpul acelui an. Dar există și câteva cazuri, puține poate, unde vedem că numărul de vizitatori este de, în în creștere sau constant. Acestea sunt eh, povești de succes. Care sunt provocările acum? Avem și vești bune, anume că multe din eh, schimbările care au fost constatate în eh, studii sunt schimbări bune, pentru că acum planificarea și abordarea profesionistă sunt tot mai des întâlnite. Există însă și provocări, anume lipsa unei viziuni. Programul trebuie să fie perceput ca un program uh, cuprinzător, nu doar unul care se adresează unei elite. În plus, agenda culturală, socială și economică trebuie să fie echilibrate. Și o altă problemă, lipsa dimensiunii europene. Acesta este un obiectiv foarte complex, e greu de înfăptuit și e greu de găsit dovezi clare în sensul acesta. Noi am văzut că, în special din 2005, acum apar, avem orientări mult mai clare, mai mult sprijin pentru evaluare și uh, instruire, dar orașele în continuare au dificultăți în a îndeplini obiectivele inițiale. Sigur că programul a devenit uh, foarte atractiv din punct de vedere local, social și economic și ceea ce domină sunt obiectivele locale. Orașele doresc să își îndeplinească propriile obiective, de astea își depun candidatura. Pe de altă parte, li se mai impun alte lucruri pe care trebuie să le facă. De multe ori, mass media nici nu vorbesc despre uh, despre dimensiunile europene. Pe de altă parte, există interes în acest sens și avem programe foarte bune care demonstrează că se poate imprima o valoare adăugată prin această dimensiune europeană. Dar nu avem statistici în acest sens. Eventual putem spune câți artiști, câte participări au fost. Poate că programele cele mai europene, cele mai ambițioase, nu sunt neapărat printre primele priorități, dar trebuie să explicăm um, care este importanța dimensiunii europene nu doar prin statistici și prin cifre, ci explicând calitatea acestei dimensiuni. De multe ori este greu să se facă schimb de informații pentru că rețelele constituite sunt informale, ar trebui ca aceste rețele, aceste progrese să fie cumva formalizate. Și, cum ziceam, nu prea putem să comparăm datele pentru că nu avem suficiente date. Câteva concluzii acum. A devenit clar că după aproape trei uh, decenii, acest program a devenit una dintre inițiativele cele mai vizibile și prestigioase ale Uniunii Europene. Este o platformă cheie pentru poziționarea orașelor și un catalizator pentru regenerarea economică și culturală. Am văzut că se dezvoltă turismul și orașul își poate reîntineri imaginea. Dar ce e important este să se dea curs recomandărilor și uh, sfaturilor pe care le dăm, să existe o viziune, să existe obiective locale, dar și obiective mai mari, să existe un echilibru între dimensiunea locală și cea europeană, să se respecte nevoile oamenilor din zonă, și să existe un echilibru corect între obiectivele culturale, economice și sociale. Pericolul din ultimii ani este că de, de multe ori agenda socială a devenit atât de importantă încât celelalte elemente au suferit. Deci e important uh, ca toate să fie considerate importante. În plus, uh, dimensiunea culturală și uh, creatoare trebuie să fie prioritară pentru că Practic, programul asta se referă. Și să nu se atragă turiști în detrimentul calității sau programelor culturale. Un alt echilibru trebuie să fie asigurat între sprijinul politic, responsabilitate și independență. În ce mă privește, eh, din punctul meu de vedere, din punctul echipei mele, acesta e ultimul diapozitiv, cred că pe viitor trebuie să se consolideze dimensiunea europeană. Cum putem face asta? Asigurându-ne că menținem dezbaterea. În edițiile recente am văzut că unele orașe încearcă să facă asta, arătând populației locale ce înseamnă Europa, astfel încât oamenii să se poată defini ei înșiși ca aparținând acestui spațiu. Cetățenii nu trebuie să vadă că există o opoziție, o, un conflict între nevoile locale și cele europene, ci ei trebuie să simtă ca parte a Europei și uh, e bine să se învețe din experiența altora. Eu cred că acest program al Capitalei Europene a Culturii a devenit atât de atractiv, atât de interesant și atrage atât de multă atenție din partea media, încât este o platformă foarte potrivită pentru astfel de dezbateri. Deci dezbateri, conferințe, ateliere sunt uh, probabil momentele cele mai potrivite pentru a dezbate despre Europa. Pe viitor, cum ziceam, e nevoie și de transfer de cunoștințe, trebuie formalizate rețelele informale, trebuie standardizată colectarea de date, orașele să colecteze date în aceeași formă, să putem compara mere cu mere, nu ce am făcut acum în acest studiu, unde a trebuit uh, să, să ne descurcăm cu ce am avut. Mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte interesantă. Am multe întrebări. Doamna Sanchez-Smith. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc din suflet, doamnă Garcia, pentru această prezentare foarte clară și completă și care aduce o serie de elemente pe care le bănuiam, dar care în sfârșit aduc uh, probe tangibile. Evident, această inițiativă a capitalelor europene ale culturii prezintă o, valoare, o plus valoare reală. Ne așteaptă alegerile peste șase luni și este important să le arătăm cetățenilor care este plus valoarea inițiativelor europene pe teren, atât pentru oamenii politici, dar cât mai ales pentru cetățeni. Această inițiativă a căpătat din ce în ce mai mult conținut și știm foarte bine că cel mai greu este să evaluăm efectele acțiunilor noastre, să evaluăm această plus valoare despre care vorbeam. Cred că vă suntem cu toții foarte recunoscători pentru aceste dovezi tangibile pe care le-ați adus, pentru aceste cifre ca, în calitatea de deputat francez, am, am întâlnit în luna septembrie cu o delegație um, națională pentru care evalua uh, obiectivele de dezvoltare la Marsilia. Face, aceasta face parte din intergrup, intergrupul nostru urban. Trebuie spus că Marsilia, pentru anul 2013, a ales uh, extinderea activităților sale în oraș și în uh, municipalitățile învecinate. S-a ajuns la o mai bună coeziune între municipalități și teritoare. Este vorba de teritorii, este vorba despre o investiție de mai mult de 600 de milioane de euro. Uh, numărul vizitatorilor se apropie de 8 milioane acum la sfârșitul anului și am putut constata în luna septembrie, în primul rând, acest efect catalizator al etichetei de capitală culturală. Ați vorbit despre efectele economice și sociale și dumneavoastră. Însă noi am putut constata și faptul că uh, marseiezii se simt acum încă și mai acasă în propriul lor oraș. Încă de la începutul anului 2013, Marsilia căpătase în presă o imagine axată în special pe creșterea infracționalității, pe reglările de conturi, pe mafie, deci o imagine foarte negativă. și, în sfârșit, Chiar dacă la început presa nu a fost foarte interesată de uh, faptul că Marsilia este acum capitală culturală, a uh, reușit totuși să uh, vorbească din ce în ce în termen mai pozitiv de către Marsilia. Proiectul Musen a reușit să se realizeze doar grație acestui uh, um, faptului că Marsilia a devenit capitală culturală și, în sfârșit, acest muzeu a putut vedea lumina zilei. Iată deci încă un efect pozitiv tangibil și apoi toate renovările clădirilor, toată renovarea zonei portoare a Marsiliei care era lăsată în abandon. Uh, în apropierea portului a fost de asemenea clădit un teatru, au fost o serie de finanțări uh, private care au vizat atât cartierele centrale cât și cartierele mărginașe ale orașului. Oricum, aceste infrastructuri vor rămâne orașului și, în același timp, imaginea orașului în sfârșit s-a îmbunătățit. De asemenea, frecventarea turistică a crescut foarte mult și să nu uităm și investițiile pe termen lung în zona portoară, care nu uh, ar fi avut niciodată loc dacă Marsilia nu ar fi devenit capitală culturală europeană. Deci ne înscriem în uh, obiectivele de dezvoltare europeană, socială și economică. În ceea ce privește transferul de cunoștințe, stăm, din păcate, mai puțin bine, iar în ceea ce privește imaginea europeană, trebuie evident să um, o privilegiem și să nu ne mărginim la o listă de evenimente și obiective. Trebuie ca lucrurile să se întâmple atât la stadiu național cât și la uh, stadiu regional și european. Comisia de Dezvoltare Regională a beneficiat de investiții din partea FEDER și altor fonduri europene, deci a existat o adevărată sinergie între demersul de capitală europeană și celelalte posibilități, care de multe ori sunt mult prea puțin cunoscute, dar care contribuie la dezvoltarea acestor demersuri. Cred că am, în 30 de ani s-au înregistrat multe progrese. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Scuria. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, din suflet doamnei Garcia pentru excelenta prezentare pe care ne-a făcut-o astăzi. Mă bucur că unele dintre punctele pe care le-a subliniat dumneaei se regăsesc și în raportul Parlamentului European și în raportul Comisiei noastre. Cu alte cuvinte, iată, facem treabă bună și mergem în direcția potrivită. Spre sfârșitul prezentării dumneavoastră spuneați că relația dintre Um, că se regăsește o adevărată dimensiune europeană și acum cetățenii unui oraș încep să se simtă cetățeni ai Europei. Am, am participat la negocierile tripartite cu Consiliul și unul dintre punctele uh, discutate, dezbătute chiar aș putea spune, vorbea despre dimensiunea europeană, dar sublinia uh, problemele care apar cu conceptul de identitate europeană. Noi am subliniat faptul că această identitate europeană reprezintă unul dintre obiectivele majore ale programului de capitală culturală europeană. Pentru că unul merge mână în mână cu celălalt. Aș vrea să știu ce crede doamna Garcia în lumina studiului pe care l-a realizat. Mulțumesc foarte mult! S-a vorbit foarte mult pe acest subiect, a început o colaborare foarte bună, deci cred că deocamdată se poate vorbi despre o rețea neoficială când este vorba despre oficializarea acestui transfer de cunoștințe, uh, ce vreți să spuneți? Că această rețea ar trebui oficializată? Și apoi vreau să vă întreb dacă există probe că Dacă ne puteți spune dacă există investiții pe termen lung în aceste capitale culturale europene. Thank you. Yeah, I would also like to thank you for a very... Permiteți-mi și mie să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună și, și eu aș vrea să mă leg de uh, câteva dintre ultimele noastre cuvinte, așa cum ca și domnul Scuria, și anume identitatea europeană și uh, obstacolele care se întâmpină în clădirea unei astfel de identități europene. Ați spus că orașele, capitalele europene ale culturii, se folosesc de uh, ideea de a fi, de eticheta de capitală culturală europeană pentru promovarea unor chestiuni locale, mai degrabă decât unele europene. Ori, evident, nu-i nu putem forța mâna oamenilor. Într-adevăr, acest program trebuie folosit drept o platformă a discuțiilor pentru a înțelege mai bine ce este această identitate europeană pe care o dorim. Și v-aș întreba cum s-ar putea face acest lucru. Și apoi v-aș întreba dacă vedeți ca posibil ca următoarele capitale europene să pună în uh, practică, în, uh, pe scară mai largă, în acest, acest lucru. La Arhus, uh, capitală europeană 2017, um, întrebarea este următoarea, nu ce poate face Europa pentru Arhus, ci ce poate face Arhus pentru Europa și oare nu ar trebui luat în calcul acest lucru chiar și în uh, etapa candidaturilor? Dacă vreți cu adevărat ca aceste orașe să, se, să intre în discuțiile și dezbatele pe marginea identității europene, probabil că uh, proiectele ar trebui formulate în așa fel. Mulțumesc, Santiago Fisas. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și felicită raportorului pentru acest raport excelent. Permiteți-mi să fac două comentarii. În primul rând, în ceea ce privește cultura locală. Eu la Marsilia uh, am fost, am uh, fost președintele unei delegații în care, printre alții, se număra și Marcos Scuria. Cam singura problemă pe care aș putea o sublinia ar fi următorul lucru. Bine, totul a mers uh, foarte, foarte bine, așa cum spunea și Sanchez Smith, dar ce s-a întâmplat totuși cu cultura locală? și cu fondurile destinate activităților culturale locale. Toate aceste fonduri au fost uh, redirecționate către eticheta de capitală culturală. Vorbesc despre Marsilia aici, dar ar putea fi reaplicat acest lucru uh, oriunde. Și apoi, așa cum spunea și doamna Trupel, aș vrea să știu ce se întâmplă după ce un oraș a fost capitală culturală europeană. Eu cred că una dintre condițiile de acordare a calității de capitală culturală europeană ar trebui ca să fie ca programul să fie uh, bazat pe activități culturale de durată. Domnul Tökes. Köszönöm, elnök asszony. Uh, én is uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din câte am putut uh, asculta eu din acest raport, din păcate am sosit cu întârziere, vă pot spune că uh, prezentarea este foarte, foarte convingătoare. Și nu pot uh, decât să-mi exprim întreaga gratitudine. Dar aș dori totuși să vă vorbesc despre propriile mele experiențe din propria mea țară. Și aș vorbi despre orașul Sibiu, Hermannstadt, dar și orașul Peci din Ungaria și Cosice din Slovacia. Am vizitat toate aceste orașe și am putut colecta o serie de informații și am putut constata cu ochii mei uh, contribuția culturală la aceste orașe. Toate cele trei orașe au aparținut pe vremuri Imperiului Austro-Ungar. Ori acest titlu de capitală culturală europeană a avut un impact excelent asupra acestor foste orașe comuniste. Acest uh, titlu de capitală culturală europeană a permis cu adevărat dezvoltarea acestor trei orașe. Practic, este vorba despre o posibilitate fantastică de dezvoltare. Deci, este vorba despre o um, calitate care uh, favorizează integrarea cu adevărat. Aceste capitale culturale europene cât și regiunile în care se regăsesc acestea sunt cu adevărat încurajate pe drumul dezvoltării. Vorbeam despre integrare. Ei bine, da. Faptul de a fi capitală culturală europeană permite o mai bună înțelegere între oameni, o mai bună înțelegere a minorităților, a minorităților etnice sau religioase, Uh, Sibiu, orașul Sibiu, este un oraș care are multe minorități, la fel ca și Cosițe, la fel ca și orașul Peci. și în uh, toate regiunile în care se regăsesc aceste orașe sunt regiuni marcate de un puternic aspect multicultural. Și, în sfârșit, s-a putut uh, vorbi despre reconciliere. La uh, Sibiu și-a deschis porțile un centru cultural luteran Și tocmai de aceea consider că transferul de cunoștință este atât de important. Acest transfer de cunoștințe prin intermediul culturii, iată încă o dovadă în acest sens. Sperăm că și Timișoara, acolo unde a pornit Revoluția din România, și unde am fost arestat cu 24 de ani în urmă de către forțele regimului Ceaușescu, să se întâmple același lucru și acolo mai multe uh, minorități s-au strâns la oaltă Și iată, acum și Timișoara și-a depus candidatura pentru a deveni uh, capitală culturală europeană, la fel și Cluj-Napoca. Și m-ar bucura foarte mult ca Uniunea Europeană să sprijine țările noastre în aceste candidaturi. Vă mulțumesc încă o dată și în încheiere, permiteți-mi să subliniez ceva important, și anume dimensiunea europeană. Dimensiunile, dimensiunea europeană, dimensiunea națională și cea regională trebuie să fie echilibrate. Domnul Kelly. Uh, uh, Mulțumesc și felicitări doamnei Garcia pentru prezentarea dumneiei. ei. și iau notă de faptul că ascultă cu foarte mare interes ceea ce spunem noi, ceea ce mi se pare lăudabil. Două întrebări. Au existat schimbări uh, vizibile în atitudinea cetățenilor în urma faptului că au fost uh, capitală culturală europeană? Atitudine față de Europa, vreau să spun. S-a creat oare un sentiment mai favorabil față de Europa? A scăzut nivelul de euroscepticism? Și în al doilea rând, am notat uh, din prezentarea dumneavoastră că diferite orașe au avut beneficii diferite și oportunități diferite. M-ar interesa însă ce rămâne, moștenirea în urma faptului de a fi fost uh, capitală culturală europeană. Uh, turismul, de exemplu, poate a continuat să crească în alte locuri, uh, a scăzut după acest statut. Care sunt concluziile dumneavoastră sau sugestiile pe care le faceți orașelor în viitor, astfel încât să se bucure pe termen lung de beneficiile acestui statut? pentru că acesta ar fi, bineînțeles, uh, situația ideală. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Aș vrea și eu o întrebare. La începutul discuției am spus că împreună cu raportorul am pus uh, accentul pe subiectul dezvoltării urbane, ca acest lucru să fie prevăzut ca obiectiv în ceea ce ați spus dumneavoastră, mi se pare că nu regăsesc asta. Uh, am regăsit uh, ideea de urban image, imagine urbană, dar nu este același lucru. Aș fi vrut să știu mai mult despre ceea ce au provocat, uh, a, a provocat acest statut, de exemplu, în utilizarea unor zone industriale abandonate. Știu că în Liverpool a fost cazul cu siguranță. Uh, sau utilizarea unor cartiere care au fost neglijate, dar care au fost folosite în scopuri culturale. Aș fi vrut să citesc despre asta în studiul dumneavoastră, pentru că ne-ar fi ajutat în discuția noastră cu Coreperul. O a doua întrebare. Numai două orașe, capitală culturală europeană, au încercat să cuprindă și zona din prejur, uh, Luxemburg, pentru că Luxemburg a fost deja a doua oară capitală culturală europeană, au spus suntem un oraș mic, să încercăm să facem să profite și marile regiuni din jur. Și apoi uh, a fost vorba de orașul Essen, care a făcut același lucru. Poate că și acest lucru ar trebui făcut. Un oraș singur um, poate fi ceva foarte singular, dar uh, trebuie și poate ar fi bine să cuprindem și zona uh, din jur, regiunile din jur. Pentru asta ar trebui să convingem convin, uh, comisia. Um, comisia este prezentă? Da. Poate ne poate spune ceva despre asta. Acestea sunt observațiile mele. Să dăm cuvântul comisiei. Doamna Garcia. Vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc. Am primit multe întrebări. Poate voi începe cu ultima. M-am gândit uh, la faptul că dezvoltarea urbană ar putea reveni în discuție. Veți vedea în studiul principal că există diferite uh, secțiuni care se referă la impactul fizic, deci dimensiunea fizică și ce există sau nu în ceea ce privește probe ale valorii adăugate de a lega evenimentul capitalei culturale europene de dezvoltare fizică. Ceea ce am văzut a fost că o serie de orașe au legat această inițiativă de uh, planul lor pe termen lung de dezvoltare urbană care de multe ori se referă la infrastructura cât se poate de fizică. Uh, Marsilia, uh, Liverpool au făcut acest lucru. S-a redeschis orașul către râu, către apă. Însă, acesta este un uh, domeniu care trebuie înțeles în diferite moduri. Dezvoltarea urbană se referă la odată uh, clădiri, infrastructură, apoi transport, legături, uh, cum sunt legate diferitele cartiere, de exemplu, cum ne asigurăm că cartierele sunt reconectate, cartiere care poate erau izolate. Și ceea ce am putut vedea noi a fost că aici probele sunt oarecum contradictorii. Avem exemple cât se poate de pozitive, bineînțeles când există investiții în infrastructură în legătură cu acest program, care apoi poate fi uh, reținut și menținut pentru viitor, uh, este ceva cât se poate de vizibil. La Liverpool s-a văzut asta și sunt sigură că și la Marsilia se va întâmpla acest lucru. La Liverpool s-a deschis un nou uh, centru comercial care nu făcea parte din asta, dar uh, a fost foarte vizibil și, în plus, crearea unui nou centru de convenții de, și conferințe, conferințe, mă scuzați, uh, care înseamnă că pot avea loc uh, concerte și evenimente de mai mare amploare. În alte cazuri, și avem unele exemple pe care le-am menționat în studiu, au, au fost orașe care au investit foarte mult în uh, infrastructură, dar nu au avut un plan clar pentru a menține aceste investiții pe termen lung. Și am văzut un efect mai degrabă negativ în urma acestui fapt. Uh, Ceea ce am văzut din studiu a fost că dimensiunea dezvoltării urbane poate fi foarte benefică dacă se leagă de perspectivele pe termen lung ale orașului, dar și uh, de ceea ce se dorește în acest an. Dar nu este garantat să obțină aceste efecte, mai ales dacă este făcut foarte repede pe ultima sută de metri. din punctul meu de vedere, cele mai bune beneficii, cele mai mari beneficii sunt atunci când se creează noi legături între cartiere. Dar acestea sunt lucruri mai mici care nu se văd atât de bine, nu sunt atât de vizibile, mai ales în grafice. Apoi, în ceea ce privește ostilitatea pe care o vedeți din partea Consiliului referitor la dimensiunea europeană și identitatea europeană, era vorba de instrumente despre care vorbea domnul Scuria pentru a atinge acest obiectiv trebuie să nu uităm că pentru fiecare oraș, Europa poate să însemne ceva diferit. Ora, un oraș precum Liverpool este mai degrabă orientat înspre Atlantic de, uh, decât față de ceea ce se numește acolo continentul. Deci, uh, poate pentru ei este mai important să fie conectați cu New York uh, și Shanghai pentru a găsi o Uh, relevanță europeană, trebuiau să se asigure că și aceste celelalte orașe din restul lumii sunt, pot fi incluse. În cazul Marsiliei este vorba de conexiunea cu Africa de Nord. Deci, iată, este o imagine cât se poate de uh, complexă. Și trebuie să nu uităm, vorbim despre simboluri și cum sunt ele traduse într-o noțiune de identitate. Și nu este ușor să facem un rezumat uh, a acestui lucru. Dar iată, acesta poate fi beneficiul faptului că evenimentul are loc pe perioada unui an întreg, nu doar pe, în timpul unor săptămâni. Dacă cineva spune, de exemplu, eu sunt european, dar uh, bunicii mei au fost imigranți din China. Toate acestea ar putea să facă parte din dezbatere, din, din eveniment. Mai complicat este dacă se vine cu prejudecăți și se consideră că imaginea orașului nu corespunde sau identitatea orașului nu corespunde cu cea foarte europeană. Însă eu ceea ce cred că ar putea să ne aducă un succes pe viitor ar fi să invităm orașele să accepte această com complexitate și că poate dimensiunea europeană ar putea să aducă personalități uh, europene și ar putea să aducă asta, dar că poate ar trebui să uh, aibă loc și activități uh, care să se adreseze oamenilor um, de la fața locului, uh, poate evenimente mai mici, dar care să facă oamenii să se simtă incluși, uh, să simtă că fac parte din această discuție. Acest program ar putea să schimbe uh, poziția despre Europa? A fost o întrebare referitoare la asta. Nu avem astfel de um, probe sau de de concluzii. În statele din Europa de Est, însă, iată, există foarte mult entuziasm față de proiectul european. Alte țări, mai ales în ultimii ani, au devenit mai reticente. Deci este vorba de prejudecăți până la urmă și asocieri um, care poate trebuie să fie Uh, combătute. Poate că unele comunități uh, ar putea să fie incluse dacă li s-ar permite să exprime niște critici și să poată veni cu alternative. De multe ori în programele mari nu se vede exact ce se întâmplă. Multe orașe care dețin acest titlu, mai ales orașe universitare, uh, Uh, țin dezbateri între studenți și există proiecte la acest nivel uh, al oamenilor. Deci se întâmplă la nivel local. Uneori, însă acest lucru, sau de cele mai multe ori, nu se vede cum ar fi pe prima pagină a evenimentului sau nu este uh, um, preluat uh, de către mass media sau iată, se, poate, se pot face multe lucruri și eu cred că dacă am permite o evaluare mai degrabă calitativă, se pot uh, spune foarte multe lucruri despre proiecte mici care au adus mari beneficii. De exemplu, dacă vă interesează, uh, Uh, vă recomand programul Cities on the Edge, orașe pe, la margine, cum ar fi. Um, Napoli, Marsilia, Liverpool, o rețea europeană, dar care tocmai să discute uh, subiecte dificile, infracțiuni, criminalitate, infracționalitate uh, și așa mai departe, dar au fost discuții mai degrabă în domeniul cultural și care au fost foarte interesante, dar din păcate nu s-au bucurat de mare atenție din partea mass media. Cu mare plăcere aș uh, continua. Pe... Mă mai uit la câteva notițe pe care le-am făcut în ceea ce privește angajamentul social și cât dintre activități sunt percepute de cetățeni ca fiind pentru ei. Este o dezbatere lungă. Când vorbim despre cultură, există multe moduri de a înțelege acest lucru, dar să nu uităm, nu este un festival de artă ă, acest eveniment de capitală culturală europeană. Este o oportunitate pentru un oraș să se gândească la sine, ă, la religie, la sport, la tot, nu numai la artă. Asta înseamnă că trebuie să se creeze activități la foarte multe niveluri diferite. Obiectivele economice și, bineînțeles, dorința de a atrage turiști înseamnă, duc la faptul că orașele vor să aibă eveni- mari evenimente, operă, concerte și așa mai departe. Însă aceste lucruri ar putea să nu fie relevante pentru comunitățile locale și la Marsilia am văzut asta. Comunități din centrul orașului care uh, poate nu ar fi fost interesa, interesate uh, nici măcar de muzeu, chiar dacă mi s-a părut o idee, care cred că este totuși un program de succes. Deci, lucruri pentru uh, cetățenii, pentru comunitățile locale. De multe ori nu sunt pe prima, parte a, pe prima pagina broșurilor, nu sunt la televizor, dar se întâmplă din ce în ce mai mult. Uh, și dacă faceți un sondaj în rândul cetățenilor, ce vă amintiți din capitala culturală europeană, când orașul dumneavoastră a, a avut acest statut, Uh, mulți vă vor spune că a existat ceva ce le-a plăcut și că nu a fost uh, și că din păcate nu a făcut prea mult parte din capitala culturală europeană pur și simplu nu și-au dat seama că făcea parte din uh, acest eveniment. Oamenii cred că mm, capitala culturală europeană se întâmplă numai în uh, teatre și în muzee, cu toate că se întâmplă și pe stradă. Însă acest uh, lucru se întâmplă din ce în ce mai des și de multe ori duce la transformări incredibile în anumite comunități. Însă trebuie făcut mai mult astfel încât oamenii să înțeleagă că lucrurile sunt făcute posibile prin uh, acest statut. Încă un punct la care vreau să mă asigur că răspund. Investiții, da, unele orașe da, altele mai puțin. Modul în care este legat de conceptul de capitală culturală europeană. Trebuie să ne asigurăm însă că atunci când uh, vorbim despre succese sau eșecuri, uh, trebuie să ne gândim pe termen lung. Glasgow, de exemplu, uh, care a fost capitală culturală în anii 90, um, în 1992. Dacă ne uitam trei ani mai târziu, n-am fi văzut foarte mari rezultate, dar zece ani mai târziu transformarea a fost enormă însă a durat o decadă. A fost foarte de succes în anul respectiv, apoi a scăzut, succesul a scăzut și după aceea orașul uh, s-a transformat. Alte orașe au reușit să facă direct legătura. Lille, de exemplu, s-a dezvoltat foarte bine. În raport veți vedea diferite exemple individuale, însă concluzia este că nu există o singură cale pentru a face lucrurile bine. În ceea ce privește turismul, poate nu toate orașele au nevoie de efecte din partea turismului pentru a-și atinge obiectivele. Pentru unele poate e mai important să se uh, concentreze asupra programării sociale și să facă acest, să refacă aceste legături între diferite uh, comunități. Important este să nu uităm că este vorba de diferite aspecte în același timp. În unele orașe, altele orașe se concentrează mai mult asupra unui domeniu și cred că acest lucru nu trebuie să fie văzut ca ceva negativ. Trebuie să acceptăm că unele orașe au câștigat în domeniul turismului, altele nu au considerat asta atât de relevant și au considerat că este mai important să, cre- să creeze legături în comunitatea locală. Ceea ce contează însă este dacă obiectivele inițiale au fost atinse. Dacă obiectivul era să se atragă mai, mult turiști, mai mulți turiști și nu s-a reușit acest lucru, trebuie să înțelegem de ce s-a întâmplat acest lucru. Mulțumesc foarte mult, cred că ne-ați răspuns uh, într-un mod foarte cuprinzător și ne-ați dat idei foarte bune pentru următorii ani pentru a acompania juriul în activitatea sa. Comisia este prezentă. Dacă dorește cineva să intervină, cu cea mai mare plăcere. Vă rog. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Da, cred că ar fi bine să mulțumim uh, sigur, Parlamentului și doamnei dr. Garcia pentru acest studiu. Este un studiu util pentru noi, mai ales pentru că putem să avem astfel o imagine de ansamblu pe o durată de timp lungă. În ce privește comisia, aș insista pe ultimul lucru la care s-a referit doamna doctor Garcia, și anume că ce e important pentru aceste orașe ce devin capitale europene ale culturii este să fie incluse într-o strategie mai largă, cu obiective bine definite. S-a vorbit despre regenerarea urbană. Acesta nu este principalul obiectiv pentru toate capitalele. Poate o fi pentru Marsilia sau pentru Coșițe sau uh, pentru San Sebastian pe viitor – dar pentru un Nostea San Sebastian avem uh, și alte obiective. Acolo avem un centru cinematografic bine cunoscut. Pentru multe dintre aceste capitale, important este să se sporească participarea cetățenilor, a publicului la activitățile culturale, mai ales că la San Sebastian avem un festival foarte elitist. Deci este important ca pe lângă obiectivele inițiale să avem și alte obiective adaptate. Mulțumesc încă o dată Parlamentului pentru că în timpul negocierilor a insistat uh, pe temeiul juridic și, într-adevăr, um, e bine ca orașele acestea care devin capitale culturale să se distingă unele de altele. De pildă avem și UK City of Culture, o inițiativă englezească, care are obiective similare cu cele pe care le are Capitala Europeană a Culturii. Deci, iată, avem și alte eforturi care se fac. Atât din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne bucurăm că măcar în uh, capitala culturală europeană din Anglia am reușit să includem o dimensiune europeană. Să rămânem la capitala culturală europeană, însă vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care le-am primit. Avem studiul în uh, dosarul nostru, este acesta pe care vi-l arăt, este mai mult decât ceea ce am discutat astăzi Poate dacă caut mai bine, mă, voi găsi și mai multe lucruri despre dezvoltarea urbană. Încă o dată, împreună cu raportorul am luptat pentru a atinge trei obiective. Planificarea urbană, includerea uh, oamenilor uh, și identității europeană. Uh, până la urmă însă la identitatea europeană am uh, renunțat uh, pentru că a fost prea mult pentru ceilalți. În fine, continuăm cu punctul 5, descărcarea de gestiune 2012, bugetul general al UE și Morten Lockegaard ne spune ceva despre asta. Vă rog! Well, colleagues, as you of course know, it's our Dragi colegi, după cum bine știți, Parlamentul are rolul de a acorda în fiecare an descărcarea de gestiune Comisiei pentru exercițiul anterior. Se face o analiză detaliată cu privire la modul în care Comisia a cheltuit banii din buget. Acest proces este condus de maleficii noștri colegi de la Comisia pentru Control Bugetar. Ei primesc avize de la toate comisiile Parlamentului, inclusiv comisia noastră. După cum știți, Trebuie să verificăm anul 2012 și sper că ați citit cu toții raportul Curții de Conturi și raportul de activitate al Comisiei Europene cu privire la Agenția pentru Educație Autovizual și Cultură. N-aș vrea să vă fac aici rezumatul pentru că ar dura prea mult. În orice caz, în raportul, în textul meu, găsiți informațiile relevante cu privire la educație, cultură și sport, vedeți cum s-au cheltuit banii și dacă aveți neclarități, eventual putem să adresăm întrebări comisiei. În textul meu aveți șase aliniate pe care le puteți citi. Nu voi intra în detalii, ci uh, v-aș ruga, dragi colegi, doar să-mi adresați comentariile dumneavoastră, dacă le aveți, bineînțeles, și eventual să vă uitați la domeniul dumneavoastră de expertiză să vedeți dacă banii cheltuiți de comisie sunt cheltuiți corect. Și sigur că aștept să colaborez cu raportorii din umbră și cam atât uh, aș avea de spus, doamna președinte, la momentul acesta. Aștept comentarii. Mulțumesc! Fertig? Im Januar vom vota când anume? În amendamentele se depun până în ianuarie, 15 ianuarie, și apoi în februarie vom vota. Dorește comisia să intervină? Este cineva de la comisie care dorește să intervină? Sau are vreo obiecție? Nu, nu, în regulă. Mulțumim foarte mult pentru prezență, oricum. Trecem la următorul punct, punctul 6, patrimoniul gastronomic european, aspecte culturale și educative. Santiago Fisas este un raport din proprie inițiativă. Vă rog. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Doris. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, Doris. Aș începe prin a aminti tuturor care este definiția gastronomiei. Aceasta include mai multe elemente. Alimentația, mâncarea, dar și sănătatea și plăcerea. Gastronomia și nutriția au și aspecte sociale, țin de relațiile de familie, presupun o identitate culturală, un impact economic asupra ocupării forței de muncă, dar și asupra turismului. În termeni strict, gastronomia înseamnă satisfacția pe care o simți în momentul în care consumi o masă sau savorezi o, o băutură. Gastronomia are o mare influență asupra calității vieții oamenilor și v-aș aminti de câteva uh, fapte cheie. să spune că sunt uh, sute de milioane de oameni care au uh, probleme de nutriție, sunt foarte mulți obezi. Și dacă ne uităm uh, la prognozele pentru 2040, vedem că toată populația Europei va fi până atunci supraponderală. SUA ne-a alertat că pentru prima dată în istoria omenirii, obezitatea la copii devine alarmantă și că va exista o generație cu o speranță de viață mai puțină decât cea din prezent. Adică, practic, copiii vor trăi mai puțin decât părinții lor. Să nu uităm că obezitatea este cea mai mare cauză de mortalitate din lume. vedem că stilul de viață al tinerilor se modifică, ei sunt tot mai sedentari, nici nu mai merg pe jos, nu mai merg în parcuri, pur și simplu merg la școală cu un mijloc de transport, stau pe scaun, se uită la internet, se uită la televizor, stau pe internet, joacă jocuri. Ceea ce, sigur că are consecințe foarte grave. Deci, nevoia de sport și gastronomia ar putea juca un rol pentru a combate această problemă. Repet, obezitatea este prima cauză a mortalității peste tot în lume. Trebuie să facem ceva la nivel de familie și de școală pentru că a început să fie conștientizată această problemă, s-a creat o rețea pentru uh, nutriție, o rețea europeană, 10 țări sunt participante, sperăm să se alăture mai multe. Și în această rețea se face schimb de experiențe cu privire la practicile din școli. În aprilie 2010, în Madrid, a avut loc o întâlnire. Uh, nutriția în școli era una din teme, cealaltă reglementarea alimentelor și băuturilor care sunt uh, disponibile în școli. S-a insistat pe aspectele educaționale legate de nutriție, dar și pe cele culturale și economice ale gastronomiei. La partea de educație, statele membre au fost rugate să uh, introducă în programa de studii și uh, o disciplină sau uh, cursul cu privire la gastronomie, la nutriție, la valoarea culturală a gastronomiei și drepturile consumatorului. Firește, trebuie să vegem la alimentele care sunt date copiilor pentru consum în școală. Trebuie să îi încurajăm să aibă activități fizice de asemenea sport. Nutriție bună înseamnă să și înveți ceea ce îți face bine. Să ai um, obiceiuri alimentare sănătoase pentru mai târziu. Profesorii trebuie instruiți, ei să predea o disciplină referitoare la dietă și la nutriție în școli și în universități. gastronomia face parte din patrimoniul cultural european. Deci putem promova produse sănătoase, putem promova patrimoniul gastronomic local. Și uh, avem un patrimoniu care a fost deja inclus în patrimoniul UNESCO. Uh, există și alte produse care încă nu au fost incluse, dar care și-au prezentat candidatura pentru a fi incluse în patrimoniul UNESCO. Restaurantele, turismul, sectorul agroalimentar și cercetarea pot beneficia de pe urma unei astfel de educații. Trebuie să promovăm obiceiuri uh, de nutriție și de dietă sănătoase. În plus, să nu uităm și de plăcerea de a mânca. O să mă opresc aici, nu vreau să mai uh, mă lungesc, pentru că vreau să ascult și părerile și observațiile colegilor. Văd că nu sunt prea mulți prezenți în sală, totuși aș uh, vrea să putem discuta și uh, eventual să spunem când, până când vor fi depuse amendamentele și când va fi discuția finală în comisie. Colegii Un coleg dorește să ia cuvântul, doamna McClarkin și apoi domnul Tăcheș. Emma. Uh, mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Fisas pentru acest proiect de raport. Ați uh, preluat multe din uh, sugestiile pe care le-am făcut la ultimul schimb de opinii. Mulțumesc! De asemenea, îmi place foarte mult că aveți o structură foarte clară cu aspectele de educație și de cultură. E bine pentru că se înțelege mai ușor. Și îmi place foarte mult că insistați atât de pe cultură în raportul dumneavoastră, ceea ce e bine, că e foarte greu să realizezi un echilibru între nivelul local, regional, național și apreciez foarte mult că ați insistat pe valoarea socială și culturală a gastronomiei și eu sunt de aceeași părere și uh, îmi place că ați uh, folosit termenul de patrimoniu gastronomic. Da, trebuie să sprijinim și festivalurile și târgurile locale. Amendamentele mele se vor uh, axa mai mult pe partea de educație. Nu pentru că n-ați uh, ilustrat-o suficient, ci pentru că cred că trebuie să ne asigurăm că asigurăm un echilibru între competența noastră și competența statelor membre. Totuși, uh, educația e o competență națională. Dar sunt de acord că, într-adevăr, copiii trebuie să învețe despre gastronomie de la o vârstă foarte fragedă, să înțeleagă ce înseamnă nutriția. De asemenea, ă, trebuie să ne concentrăm mai mult pe partea de cultură și mai puțin pe nutriție, pentru că, pe la urmă, cultura este de competența a comisiei noastre. Aș vrea să mai includem și alte aspecte, și anume valoarea adăugată a gastronomiei pentru sectorul turismului și al ospitalității, crearea de locuri de muncă. Mulți tineri lucrează în această industrie și au tangență cu gastronomia. Deci aș vrea să subliniez această valoare și faptul că gastronomia poate fi unul dintre cele mai bune produse de export ale noastre. Avem bucătari excelenți în Europa. În concluzie, domnule Fisas, ați făcut o treabă excelentă la acest raport și sunt gata să colaborez cu dumneavoastră și cu ceilalți uh, raportori din umbră și vă doresc un Crăciun gastronomic minunat. Und uh, Herr Tökes? Mulțumim, domnul Tökes. Tisztelt elnök asszony, kedves... Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, îl invidiez pe domnul Fisas pentru că a putut uh, redacta un raport atât de interesant. Și noi, în Transilvania și în Ungaria, suntem foarte mândri de gastronomia noastră. Gastronomia face parte din identitatea oricărei națiuni, oricărui popor, ca și enologia ne amintim încă de vinurile minunate pe care le-am uh, savurat în capitalele europene ale culturii atunci când le-am vizitat. De fiecare dată acolo am apreciat și restaurantele, nu numai vinurile. Deci este de netăgăduit că gastronomia este un mijloc prin care ne putem cunoaște mai bine. cultura gastronomică a popoarelor noastre joacă un rol important. Iar astăzi, când uh, cultura americană invadează Europa cu produse de tip fast food, este cu atât mai important să putem să ne conservăm, să ne păstrăm propria cultură gastronomică. Suntem europeni dacă reușim să punem în comun tradițiile fiecărui popor, fiecărei țări, așa cum bine ați spus. Aceste instrumente pot să ușureze acest proces. Programul Capitalei Europene a Culturii poate de asemenea contribui. Cred că cele două pot fi legate. Și așa să mai spun două lucruri. Mai întâi, la noi, în Europa de Est, avem uh, o componentă socială foarte pregnantă legată de gastronomie. Acolo avem uh, milioane de oameni care locuiesc în sărcie cruntă. Nu mă refer doar la romi. Deci există o dimensiune socială, cum spun foarte importantă. Sunt oameni care n-au nimic de a face cu um, recepțiile gastronomice, cu fastul acestora. Și uh, cred că um, ar trebui să ne gândim și la acești oameni mai de jos și la posibilitățile lor. În al doilea rând, m-aș referi la tradiție și la sănătate. Bucătăria tradițională nu e neapărat și cea mai sănătoasă la noi, în Ungaria, strămoșii noștri aveau o cultură gastronomică ce nu era neapărat sănătoasă. O, hagyomány és a... Deci ne trebuie o altă direcție pentru tradiția noastră culinară, să putem reconcilia tradiția cu o nutriție mai sănătoasă și mai echilibrată. Îi urez uh, mult succes și mult curaj uh, domnului Santiago Fisas și aștept să văd care va fi textul definitiv. I would like to give the floor to Madame Sanchez Schmidt. Mulțumesc, domnule Tăche, și acum are cuvântul doamna Sanchez Schmidt. Merci beaucoup, madame la présidente, et merci à... Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și lui Santiago Fisas pentru modul în care s-a ocupat de acest subiect Gastronomia se află în uh, miezul a numeroase preocupări și mult prea adesea este uitată și lăsată deoparte în secolul 21. Ori este un uh, aspect deloc de neglijat în ceea ce privește cultura, atracția artistică, uh, turistică. S-au dat câteva cifre. 36 de milioane de persoane au murit în 2005 din cauza unor boli netransmisibile, cu alte cuvinte, boli provocate de o alimentație nesănătoasă sau unui, unei lipsei de uh, activitate fizică. Deci, într-adevăr, populația trebuie sensibilizată în fața acestor aspecte. Așa cum am spus în nenumărate rânduri, totul începe cu o educație din frage de pruncie. Uh, Cred că și statele membre au un rol foarte important de jucat în uh, crearea și implementarea de politici pentru o alimentație sănătoasă. Există deja um, programe la nivel european. În Franța, acest, uh, un astfel de program poartă numele de Un fruct în recreație Uh, rețin de asemenea și noțiunea de plăcere despre care a vorbit Santiago Fisas la începutul prezentării sale. Într-adevăr, gastronomia trebuie să meargă mână în mână cu ideea de plăcere. Și Uniunea Europeană trebuie să sprijine toate aceste programe și sistemele uh, educative din țările membre care promovează patrimoniul gastronomic european și să ne axăm pe salvgardarea acestei moșteniri, precum și transmiterea cunoștințelor din domeniu. Sunt mai multe inițiative pe care probabil le cunoașteți, inițiativa Slow Food, um, care, um, de asemenea, inițiativa Bien Manger, a mânca bine, care vizează mai ales uh, cantinele școlare și programe de educație pentru copiii din școli, pentru ca aceștia să înțeleagă de unde provine hrana. și care uh, subliniază importanța diversității culturale gastronomice. În ceea ce privește aspectul turistic, gastronomia este extrem de importantă și are un potențial foarte important astăzi. Merci. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul din partea Comisiei? S-ar părea că nu. Santiago? <clears throat> Mulțumesc, Doris. Și mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Evident, va, voi colabora cu mare plăcere cu Emma Clarkin, așa cum am mai colaborat și pe raportul pe sport, chiar dacă părerile noastre nu au coincis întotdeauna, însă în orice caz, de fiecare dată îmi face foarte mare plăcere să colaborăm. Aceste subiecte sunt foarte importante. Gastronomia este un subiect foarte european. Trebuie să vorbim despre uh, ospitalitate, dar trebuie să vorbim și despre ocuparea tinerilor. Trebuie să subliniem faptul că avem uh, bucătar șef în Europa de o calitate absolut excelentă. Trebuie să recunoaștem uh, marea valoare a bucătăriei europene. Evident, noi nu avem competență în acest domeniu, acestea se regăsesc la nivel național. Spre exemplu, în Spania, aceasta, acest lucru ține de competența autorităților regionale dar trebuie să ne asigurăm că aceste cunoștințe elementare sunt transmise copiilor. Ieri uh, am participat la un colocviu la Madrid care a a, s-a bucurat de uh, participarea și unor doctori, printre care și un mare cardiolog newyorkez, uh, care a vorbit despre un studiu realizat asupra copiilor și efectul nealimentației sănătoase asupra acestora. El a subliniat faptul că aceste principii ale unei uh, hrane sănătoase trebuie să fie transmise uh, cât mai devreme în viață. Iată de ce cred că ar trebui ca în școli să se facă o serie de recomandări, să, să se dea sfaturi copiilor pentru o alimentație cât mai sănătoasă. Prietenul nostru Tökeș a vorbit deja despre gastronomia din sectorul cultural și gastronomia ca factor de integrare culturală și etnică. Într-adevăr, aici vorbim despre o plusvaloare. Și Marie Terez Vreau să-ți spun că am inclus deja chestiunea slow food-ului în, în uh, raportul nostru. Am uh, consacrat într-unul dintre capitole un punct acestui, uh, acestei chestiuni. Într-adevăr, trebuie să vorbim despre slow food față de fast food. Cu mare încântare voi colabora cu raportorul din umbră și, de asemenea, cu mare plăcere voi primi amendamentele și modificările din partea dumneavoastră tuturor. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintei. Da, 16 ianuarie este termenul pentru amendamente. În februarie vom vota. Mulțumesc. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu membrii Convenției Teatrale Europene, ETC. Această organizație s-a creat în 1988, este un, o rețea paneuropeană care include teatrele finanțate din bani publici din 25 de state, iar obiectivele sale constau în uh, promovarea teatrelor actuale, mobilității act artiștilor. Uh, la ora actuală face, uh, pune în practică proiecte de formare și uh, formare pe întreg parcursul vieții și în plus are ca scop integrarea tinerilor din domeniul teatrului pe în uh, această lume. Um, avem uh, doi invitați din partea acestei convenții. Amândoi au cuvântul timp de câte 10 minute. Vă rog, veniți în față. Nici hier. Do you have a do you have a lab um yeah, sit there. There you have your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 Dubravka Vergoc, it seems that she is Croatian. I am Croatian. Uh, da, sunt croată. Permiteți-mi să vă mulțumesc în primul rând, doamnă Doris Pac, pentru invitația lansată <clears throat> și pentru ocazia care ni se oferă să venim să vă vorbim astăzi despre teatre. Mi se pare logică, de fapt, această uh, înlănțuire după gastronomie să vorbim de teatru, că într-adevăr de fapt lucrurile merg mai degrabă invers. După teatru mergi la o cină bună. Se știe că teatrul trece printr-o perioadă grea. În, în această epoc, perioadă de recesiune, țările noastre trebuie să facă față unor lipse de finanțare pentru artă și pentru teatre. Dar teatrul rămâne important, la fel de important astăzi ca și cu sute de ani în urmă. Trebuie să ne luptăm pentru poziția justă a teatrului în viața noastră de astăzi și cred că Parlamentul este for, uh, locul cel mai bun pentru această luptă. Vă voi vorbi în câteva cuvinte despre convinția teatrală europeană, despre ce reprezintă aceasta și care vor fi activitățile de viitor. Este vorba despre rețeaua cea mai veche la nivel european, a fost uh, creată în 1988, la vremea respectivă, între trei țări, Belgia, Franța și Germania. Cu 25 de ani uh, mai târziu, este, avem 40 de uh, teatre membre din mai mult de 20 de țări, din, uh, Nicos, din uh, Cipru și până în nordul Scandinaviei. În teatrele noastre se vorbesc mai mult de 22 de țări. În teatrele noastre sunt angajați 11.000 de profesioniști în domeniul teatral, au loc 16.000 de spectacole în fiecare an iar publicul nostru a numărat mai mult de 8 milioane de persoane pe an. Uh, convenția noastră vizează promovarea diversității culturale, a mobilității și a dialogului intercultural între teatrele europene, dar vizează și schimburile profesionale între uh, oamenii care lucrează în teatru. Uh, Vizăm crearea și promovarea teatrului contemporan și a diversității lingvistice în, Europe, în Europa și vizăm uh, reprezentarea și promovarea în numele uh, publicului de teatru din Europa. Prioritatea noastră este, deci, uh, proiectul de colaborare sau um, colaborare transculturală. Uh, este vorba, deci, despre promovarea Uh, teatrului european și promovarea celor mai bune practici în acest domeniu prin intermediul unor întâlniri, ateliere, simpozioane și schimburi profesionale. Uh, vizăm și multilingvismul, pentru că, precum știți, teatrul se bazează pe limbă. În teatrele noastre se vor, în convenția noastră sunt vorbite 22 de limbi. Iată de ce cred că multilingvismul este extrem de important. Apoi vizăm educația artistică și programele de colaborare și proiectele între uh, Convenția Teatrală Europeană și alte organizații europene din domeniu. Proiectul nostru principal din anul acesta, care este susținut financiar de către Comisia Europeană prin uh, programul Cultură 2004-2014, este Arta îmbătrânirii. Este vorba despre un proiect colaborativ dintre opt um, teatre membre din Europa de Vest și Europa de Est și este vorba despre o dezvoltare a unei cercetări colaborative transculturale um, sub înaltul patronaj al lui Etel Adnan, dra um, dramaturg și artist care uh, explorează subiectul foarte vast al artei îmbătrânirii din foarte multe perspective, atât sociologică cât și economică, fiziologică, filozofică, istorică și așa mai departe. Uh, publicul uh, tea din teatre este în mare majoritate compus din persoane mai în vârstă de 60, 60 de ani. Dacă în ultimii, și pe de altă parte, în ultimii patru ani am avut și un alt proiect uh, la polul opus, și anume care vizează tinerii, din nou finanțat de către Comisia Europeană. Este vorba despre uh, creația și educația teatrală pe, uh, tânără și multilingv multilingvistă. Este vorba despre crearea unei platforme multilingviste, ă, multilingve pentru tineri și pentru profesioniștii din domeniul teatrului. Este vorba despre promovarea ă, teatrului ă, european și pentru încurajarea tinerilor în acest domeniu. Este un proiect important pentru că am încercat să creăm punți între educație și cultură, între școală și teatru, deci, și majoritatea spectacolelor au fost prezentate în școli și au fost uh, puse în scenă de elevii de școală. Este vorba despre o colaborare între opt uh, um, teatre uh, internaționale. Am pus în scenă 16 spectacole cu 8 noi piese de teatru, am avut spectacole la Parlamentul European din Strasburg, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și în școli și în teatre. Am participat la două festivaluri de teatru. Au, fost, au avut loc 16 premiere mondiale uh, și uh, publicul a fost de mai mult de 40.000 de tineri europeni. De asemenea, s-au publicat S-a publicat un repertoriu dramatic multiling- în mai multe limbi și aici aveți câteva fotografii. În același model uh, avem un alt program, uh, Young Europe 2, uh, Europa Tânără 2, cu premiere în teatrele europene și cu organizarea festivalului Europa Tânără. Aceasta a avut loc la Berlin, sub înaltul patrulaj al doamnei Doris Pack, președinta comisiei dumneavoastră. De asemenea, am uh, creat uh, tabăra de tinere talente pentru a continua acest schimb de idei și pentru ca uh, puntea dintre tineri și teatru să continue să-și joace rolul. De asemenea, un alt program este Forumul de Tineret uh, uh, internațional în domeniul teatrului, care se organizează an de an în Bad Hersefelder, în Germania. Este vorba despre mai multe grupuri de tineri care colaborează în domeniul drama, uh, teatral pentru, printre altele, și a se confrunta cu probleme ale tinerilor din Europa din ziua de astăzi. În 2012 acest proiect a, a câștigat uh, uh, premiul uh, guvernului german Tărâmul ideilor la categoria cultură. Ce facem noi? Ei bine, asigurăm schimb de personal um, care chiar și din uh, domeniul uh, relațiilor publice sau relațiilor de personal, dar și uh, artiști. Noi credem că în Europa de astăzi vor apărea probleme uh, și în rândul uh, teatrelor cu actori tineri, mai ales în această perioadă de uh, recesiune. De aceea uh, creăm o serie de festivaluri pentru uh, tinerii regizori și tinerii dramaturgi. Um, am uh, creat de asemenea o platformă între școlile de teatru europene și teatrele membre ale rețelei noastre. Noi credem că trebuie ca la nivel european să se dezvolte uh, asistența în teatre. Deocamdată avem, 10, uh, avem un studiu uh, făcut, realizat în 10 țări. Uh, publicul din aceste 10 țări s-a ridicat la circa 1.745.000 de persoane. Doar 10,2% dintre aceștia, dintre aceste aproape 2 milioane de persoane, uh, au uh, luat parte la um, um, spectacole de teatru în străinătate, dar pe plan intern situația stă și mai prost pentru că doar 3,3% dintre aceste persoane au um, participat la un spectacol de teatru în propriul teatru orășenesc. Chiar dacă ă, teatrul ă, multilingv sau ă, subtitrarea încep să capete din ce în ce mai multă importanță, totuși oamenilor le este greu să se țină la curent cu ce se întâmplă în teatrul european la ora actuală, dar există și câteva lucruri bune, ba chiar surprinzătoare s-ar părea că teatrul atrage mai multă lume decât uh, terenul de fotbal. În Germania, teatrele publice au, au uh, primit în 2009 19 milioane de spectatori, pe când doar 13 milioane de oameni au mers uh, pe stadion la meciurile din Bundesliga. Eu cred că este o veste bună. În Croația, 1.500.000 de spectatori de teatru pe an, pe când doar 30.000 de spectatori de fotbal pe peluză. Deci, iată, totuși, situația nu stă chiar așa de rău. Noi ne concentrăm pentru viitor pe trei axe majore. În primul rând, uh, proiectul prin care dorim implicarea persoanelor în vârstă în teatru și îmbunătățirea poziției acestora în societățile noastre. Atât în ceea ce privește dezvoltarea uh, publicului, dar și uh, de, învățarea de-a lungul vieții. Cea de-a doua, cel de-al doilea aspect uh, vizează laboratorul teatral, care este o platformă a mm, uh, noului teatru, prin care încurajăm dezvoltarea de uh, noi limbaje dramaturgice și performative. În, uh, pentru a uh, atinge și noi tipuri de public de asemenea, am uh, lansat un mare studiu în anul 2013 printre membrii noștri pentru a defini mai bine situația și nevoile uh, publicului de teatru în Europa. Trebuie să vizăm uh, strategiile de marketing, pentru că ce se poate întâmpla în Europa s-a întâmplat deja în America cu ani în urmă. În dacă urmăm același model, s-ar putea ca peste 20 de ani pur și simplu să nu mai avem uh, public din motive de vârstă în Europa. Deci trebuie să ne să tratăm acest subiect cu foarte mare seriozitate. Trebuie să creăm un teatru pentru viitor. Deci de ce suntem astăzi aici, de ce dorim să discutăm cu dumneavoastră și de ce dorim să vă cunoaștem E bine, pentru a stabili un dialog și un parteneriat între um, convenția noastră și parlamentarii europeni. care sunt uh, acțiunile comune uh, care s-ar putea naște între noi uh, și dumneavoastră? Ei bine, a lupta astăzi pentru teatru înseamnă a salva teatrul pentru viitor. Pentru că deocamdată se reduc din ce în ce mai mult uh, subvențiile și finanțările pentru activitatea teatrală. Thank you very much. I can, uh, Mulțumesc foarte mult, Dubrovka. Mi-aduc bine aminte că ne-am întâlnit la Packauer, la Berlin, atunci și pentru mine a fost de-a dreptul impresionant. Am urmărit atunci cu mare atenție unele spectacole puse în scenă de tineri și au fost spectacole de-a dreptul formidabile. Cred că faceți o treabă fantastică și multe dintre țările membre nu sunt încă mem- uh, ale UE, nu sunt încă membre ale convenției noastre, dar sunt alte uh, țări în curs de aderare care totuși fac parte din rețeaua dumneavoastră. Și activitățile dumneavoastră, într-adevăr, trebuie dezvoltate pe viitor. Trebuie să dispuneți de cât mai multe oportunități pentru viitoare proiecte. Va trebui să ne spuneți cum vă finanțați, pentru că nu vă primiți toți banii de la noi, de la Uniunea Europeană. Helga. Yeah, I only wanted to come back on the, when you say that... Vreau numai să revin uh, la următorul lucru. Ați spus că vreți să stimulați cooperarea la nivel european. Aș vrea să știu mai mult despre planurile dumneavoastră și despre ce veți face în următorii ani. Uh, pentru că ați vorbit despre problema faptului că subvențiile la nivel național sunt din ce în ce mai reduse. Care este obiectivul uh, dumneavoastră? Ce ați dori să vedeți uh, întâmplându-se în următorii ani? Domnul Tavares. Intervenție fără microfon din partea domnului Tavares. Da, mulțumesc. O întrebare care, se ți- care ține și de ceea ce au spus doamna Triple și doamna Pac. Am văzut că nu sunt că nu sunt toate statele membre în rândul membrilor dumneavoastră și ar vrea să vă întreb cum am putea noi, de exemplu, să ajutăm. Mulțumesc. Emma? Da. Mă bucur să fi, să fi putut uh, fi aici în această dimineață și să vă, vă aud. Uh, mă bucur că ați lucrat cu Nottingham Playhouse, care este din circumscripția mea, deci mă bucur că promovați ceea ce fac ei în întreaga Europa. Însă ceea ce aș vrea să înțeleg este cum știți, uh, de unde aveți aceste statistici bazate pe aceste statistici referitoare la cine merge la teatru. Uh, este din, din bilete. Pe mine m-ar interesa cei care nu merg în mod constant și cum putem atrage mai mulți. Pe scurt, pentru a vă spune despre finanțe. Suntem finanțați prin uh, cotizațiile membrilor plus uh, grantul pe care l-am primit de la Comisia Europeană pe programul 2007-2014 atât pentru networking cât și pentru proiecte. În noul program este o nouă posibilitate de uh, a, a primi finanțare. Cum ne puteți ajuta? În fiecare țară sunt teatre și ar fi bine dacă ați putea lucra cu aceste teatre dacă ați putea uh, discuta cu ele pentru a le uh, spune de existența noastră, pentru a le ruga să devină membri, pentru că eu cred că împreună putem face mai mult, mai ales într-o perioadă de criză, este foarte important să cooperăm. Uh. Da, și eu vreau să vă mulțumesc. În calitate de vicepreședinte al Convenției Teatrale, aș vrea să vă spun, doamna președinte, că există programe europene care rulează și de care am aflat acum câteva zile. În plus, mai vreau să spun că în cadrul acestui program, teatrul este o artă. Sigur că putem spune că este poate o artă arhaică și cu toate acestea, numărul de oameni care lucrează în teatru nu poate fi uh, redus grație tehnologiei. Iată că avem, deci, un avantaj pentru întreaga Europa, pentru că punem accentul pe oameni și avem contacte între profesioniști, contacte între profesioniști și public. Dar aș vrea să mai vă împărtășesc câteva dintre temerile pe care le avem noi la Convenția Teatrală și pe care eventual le-am putea discuta aici. Mai întâi, în ce privește circulația spectacolelor. Avem uh, multe probleme în legătură cu TVA-ul și taxele din Europa. Știu că nu este obiectul dumneavoastră de activitate, dar este o problemă pentru noi. Avem griji financiare, mai ales că în multe țări există austeritate. Cred că dacă s-ar face ceva în acest sens, spectacolele ar putea circula mai bine în Europa. Avem nevoie, în al doilea rând, de susținere financiară pentru mobilitatea spectacolelor. Nu există o politică aici și poate că dacă am beneficiat de sprijin financiar, am reușit să fim mai mobili. În al treilea rând, accesibilitatea la opere traduceri simultane, subtitrări, traduceri. Acestea nu sunt uh, susținute de către nivelul european și nu sunt susținute, deci, niște programele europene culturale. În fine, schimbul de experiență profesională prin rețele, prin o zi dedicată acestei profesii, lucruri în echipă. Ați vorbit despre colaborarea dintre țările din estul Europei și legăturile care se pot crea pentru a aduce mai mulți oameni la spectacole, pentru a educa publicul. Iată aici câteva piste de reflexie la care noi ținem și um, la care Convenția ar putea colabora, ar putea aduce o contribuție aici. Okay. Mulțumesc! Cred că abordarea pe care ne-ați prezentat-o ține și de formarea pe întreg parcursul vieții, ține de tineri și mobilitatea lor, este vorba și de interesul tinerilor uh, în acest domeniu. Dacă toți cei care merg la teatru sunt, să spun, cam de vârsta mea, înseamnă că la o anumită vârstă au avut posibilitatea să cunoască teatru. Trebuie ca în ziua de astăzi să intervenim în, la vârsta în care uh, tinerii sunt încă la școală și să ne asigurăm că uh, au un interes pentru teatru. Dacă stai numai în fața calculatorului, nu vei avea la un moment dat brusc interesul să mergi la teatru. Deci, um, cred că, de exemplu, în ceea ce privește formarea pe întreg uh, parcursul vieții, uh, s-ar putea folosi și programul Erasmus+. Plus. Și cred că trebuie să discutați cu cei de la comisie și să vedeți cum puteți formula un proiect astfel încât el să intre în acest cadru. Eu cred că atât din acest program cât și din celălalt program Creative Europe puteți primi fonduri, dar numai pentru proiecte. La Creative Europe avem o mare parte care se, bucură, care se ocupă de film, mass media și este un program de care suntem mândri. În acest program nu e nimic prevăzut pentru teatru. Teatrul nu joacă un rol aici, în acest program, dar cred că ar trebui, în limita fondurilor uh, puține disponibile, să încerc, ar trebui să încercăm să protejăm și teatrul. Trebuie să căutăm niște soluții și sunt uh, convinsă că la comisie sunt suficienți uh, lucră, este suficient personal care este de aceeași părere cu mine și vă poate ajuta. Important este ca și noi, în circumscripțiile noastre, să facem în așa fel încât să interesăm, să facem ca teatrele să fie interesate de participarea într-o astfel de uh, federație. Însă nici teatrele nu au atât de multe fonduri, dar poate că se pot crea mai multe programe interdisciplinare, uh, astfel încât uh, să fie uh, astfel încât uh, oamenii să poată vedea și uh, piese de teatru din uh, alte zone, de exemplu, și într-o altă limbă, de exemplu. Așadar, subtitrarea și sincronizarea, și asta ar fi ceva important, este ceva ce este foarte scump, uh, nu vă putem ajuta cu foarte mult, dar aici, uh, ca la cinema, trebuie găsit sprijin într-un mod sau altul. Nu pot să vă spun uh, care e situația cu programele noastre, dar cred că trebuie să încercați să depuneți uh, cereri în cadrul mai multor programe, dar trebuie să vă interesați înainte de uh, cadrul foarte clar. Comisia dorește să intervină? Nu. Altcineva mai dorește să intervină pe acest subiect? Mai avea cineva o întrebare? Vă rog, aș dori să vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus. Este foarte important uh, și ni s-a spus că la Creative Europe uh, vom pierde pentru că este mai mult despre mass media. Și situația este mai dificilă acum decât acum doi ani. Uh, plus că Um, în șapte ani ce se va întâmpla, nu o să ne mai menționeze nimeni măcar. Aceasta este problema cu care ne confruntăm. Noi vrem să luptăm, să găsim o cale prin care să continuăm să lucrăm, pentru că avem multe probleme care trebuie abordate. Tinerii, ca public, dar și ca profesioniști, nu este spațiu pentru ei la ora actuală pentru că nu sunt bani. Și cred că în educație trebuie să fie o prioritate pusă pe artă, pentru că arta devine din ce în ce mai marginalizată, devine un fel de consum, totul ține de uh, mass media, de cinema, dar noi, și noi ne pierdem pe drum. Uh, lucrurile sunt mai dificile ca și până acum. Și iată, avem nevoie de ajutor din partea dumneavoastră. Tinerii ca public uh, sunt importanți, uh, tinerii în general în teatru sunt importanți și trebuie să uh, promovăm teatrul pentru viitor și cred că momentul actual este unul cheie pentru noi. Doamna președinte, mulțumesc. Doresc să vă contrazic pe un subiect. Uh, noul program nu este mai puțin interesat de munca dumneavoastră uh, decât înainte. Nu este adevărat. Chiar cred că mi-amintesc că am prevăzut cuvântul teatru, că am introdus uh, artiști, uh, această formulare special. Bineînțeles, în Creative Europe am contopit două programe, programul media și programul cultură și nu trebuie să credeți că există mai puține posibilități acum decât înainte. Sunt cel puțin la fel de mari ca și până acum, dacă nu chiar uh, mai multe, pentru că am, am menționat aceste lucruri. Un program, programul a fost propus de comisie, dar el a fost făcut de către Parlament și uh, Consiliu. Noi suntem cei care luăm deciziile. Comisia a făcut o propunere, noi am modificat-o uh, dar noi în același timp suntem și responsabili pentru acest program. Deci dacă este prevăzut ceva despre teatru, trebuie să se finanțeze lucruri ce țin de teatru. De exemplu, și dacă faceți un festival, pute, puteți să depuneți o cerere în cadrul acestui program. Nu știu dacă de fiecare dată putem accepta toate uh, cererile, pentru că de mult, în cele mai multe ori există mai multe cereri decât, uh, decât bani, dar trebuie să căutați unde puteți găsi fonduri, la Creative Europe și la Erasmus+. În regulă? Bun, vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc colegilor că s-au interesat de acest subiect și uh, ne urez tuturor pentru următorii șapte ani câteva proiecte care ar urma să fie finanțate din aceste programe. Cu siguranță ne vom uh, revedea undeva. Pe mine mă veți revedea cu siguranță, de exemplu, la Zagreb. Mulțumesc. Trecem la următorul punct al reuniunii noastre. Este vorba de reuniunea coordonatorilor. Aceasta este cu ușile închise, deci am să-i rog pe toți cei care nu au dreptul să participe la această reuniune să părăsească sala.